de toate, aș dori să dau cuvântul autorilor acestei, acestor moțiuni și dau cuvântul domnului Șoprad. Și să știți că am să fiu foarte severă. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, tânărul și Ali Mohamed Al-Nimar a fost uh, Uh, pedepsit cu moartea prin decapitare cu sabia și apoi crucificare de către Curtea Supremă pentru fapte uh, de când avea 17 ani. Așa numitele crime au fost uh, făptuite atunci când a manifestat împotriva guvernului țării lui. Drepturile sale elementare la un proces echitabil nu au fost respectate. Cazul acestui tânăr și din Arabia Saudită, pe care l-au subliniat cu autorul acestei rezoluției um, este uh, sprijinit larg de grupurile politice. Mulțumesc colegilor din celelalte grupuri cu care am pregătit un text, cred, echilibrat, care nu are scopul de a condamna o întreagă țară, dar pentru a face această țară să acționeze rezonabil um, atunci când are practici care nu sunt acceptabile în comunitatea națiunilor pentru că Arabia Saudită um, acceptă o serie de produse industriale ale noastre din altă tehnologie și nu trebuie să acceptăm astfel de derive din partea Arabiei Saudite. Are cuvântul acum domnul Tanok. Domnul președinte, este o ironie tragică că în acest moment în care Arabia Saudită conduce uh, Consiliul pentru Drepturile Omului de la ONU, condamnă la moarte un uh, adolescent prin decapitare pentru singurul delict al unui uh, protest. Ieri am aflat că există și un uh, alt uh, tânăr, al Mahur, care se pare că se, pe care îl așteaptă aceeași uh, soartă. Um, Ali Mohamed al Nimr a fost arestat în 2012 când avusese doar 17 ani. Se pare că, de fapt, este vorba aici de mm, războiul sectarian dus de Arabia Saudită. Uh, Ali Mohamed uh, provine din secta șiită, la fel ca și cazul ultimului ad- adolescent. Și din păcate este vorba doar de ultimele două cazuri dintr-un catalog lung uh, a, asem- a unor asemenea cazuri în Arabia Saudită. Și aș dori să-i cer regelui Arabiei Saudite să îl grațieze pe Ali Mohamed al Nimr. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Elis, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Iată-l pe Ali al Nimr. El este, are 17 ani în această fotografie, aproape un copil, un elev, model, pasionat de fotografie, de călătorii, de bicicletă, de libertate. Și îi plac și uh, tricourile Polo Ralph Lauren, ca mulți din uh, orașul lui. El e unul din miile de tineri care s-au simțit însuflețiți de primăverile arabe. Dar la Catif nu a existat nicio primăvară. Acesta era Ali înainte să fie arestat, înainte să fie încarcerat, înainte să-i fie smulse mărturii sub tot tortură, înainte să fie despărțit de familia sa timp de patru ani și înainte să-i fie furată tinerețea timp de patru ani. Astăzi el e bărbat, un bărbat condamnat la moarte, sentința poate fi executată astăzi, mâine, oricând. Nu vreau să insist asupra încălcărilor drepturilor omului în Arabia Saudită. O facem în text, o facem în permanență în sesiunile noastre și voi încheia, doamnă președinte, imediat. La cel mai înalt nivel trebuie să se acționeze la Consiliul ONU de la Geneva pentru drepturile omului, cer coerență și cer să se ceară grațierea din partea regelui al Saud pentru Ali. Mulțumesc, domnul Corao, tot ca autor, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Arabia Saudită și drepturile omului. Iată, vorbim din nou despre acest subiect care arată cât de incoerent este comportarea Uniunii Europene. Pentru că Arabia Saudită, pe care o considerăm o țară parteneră cu care avem uh, relații bune, o țară care nu trebuie condamnată, este una dintre țările din lume în care au loc uh, cele mai groaznice încălcări ale drepturilor omului, față de care ar trebui să fim foarte fermi. Însă, acceptăm să condamne la moarte sau la crucificare um, și în același timp ambasadorul Arabiei Saudite este numit reprezentant la ONU pentru drepturile omului cu sprijinul guvernului britanic uh, și Cameron n-a știut ce să răspundă la această întrebare. Um, deci pe de o parte, condamnăm pentru că încalcă drepturile omului și în același timp sprijinim Arabia Saudită. Deci trebuie să fim coerenți în comportamentul nostru. Noi trebuie să condamnăm, să sancționăm Arabia Saudită. Dacă nu, degeaba vorbim aici, noi aici despre drepturile omului. Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Howard. Ali Mohamed Al-Nimer a fost arestat și torturat pentru că a participat la primăvara arabă. Nu trebuie să permitem să moară. Curajul de care a dat uh, dovadă este o valoare în sine în fața morții care îl uh, așteaptă și Arabia Saudită, să nu uităm, uh, prezidează panelul de experți ONU privind drepturile omului, dar în acest caz încalcă uh, încalcă responsabilitățile pe care și le-a asumat prin semnarea Convenției privind drepturile copiilor. Se pare că soarta lui Ali este determinată de faptul că provine dintr-o familie șiită. Anul trecut, aici, am discutat despre acordul privind combaterea terorismului încheiat între Uniunea Europeană și Arabia Saudită și ne-am cerut ca drepturile omului să fie respectate. Astăzi avem un caz în care un adolescent a fost condamnat la moarte pentru acțiuni teroriste în urma mărturisirilor smulse prin uh, tortură. Este groaznic faptul că propria mea țară este dispusă să ofere asistență uh, sistemului penitenciar din Arabia Saudită care urmează să execute această pedeapsă capitală. Trebuie să ne întrebăm dacă tratarea lui Ali Mohamed al Nimr este coerentă cu relațiile existente între Arabia Saudită și Uniunea Europeană. Ali a fost un copil când a fost arestat. Vă rog să-i permiteți să fie și un bărbat. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Ștăcovski. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor și domnilor, stimate domnule comisar. Acest text um, arată o altă încălcare a drepturilor omului într-unul din uh, statele cu care avem relații de afaceri, Arabia Saudită. Sigur că este un aspect pozitiv să ai relații politice și economice cu bune cu Arabia Saudită, dar e la fel de important să arătăm ce se întâmplă în această țară. Ali Muhammad al-Nimr, în cazul său, Convenția Drepturilor Omului este încălcată. Convenția Drepturilor Copiilor este ignorată, la fel și Carta Arabă a Drepturilor Omului este ignorată. Condamnarea la moarte a lui Ali Alnimer merge împotriva oricăror principii ale noastre. Din 2014 numărul de execuții a crescut și nu trebuie să ne facem că nu vedem. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Vergia, un minut. Rolul Arabiei Saudite, rolul de destabilizare al Arabiei Saudite este uh, demonstrat deja în țări ca Yemenul sau în alte părți prin finanțarea unor organizații teroriste. Um, iar uh, în, uh, la nivel intern, femeile, imigranții sau șiiții suferă discriminații. Este o țară cu o civilizație de, din evul mediu. Um, Ali Muhammad al-Nimr este un exemplu trist și condamnarea sa este culmea barbariei, doar pentru că a manifestat pentru egalitate de drepturi și pentru că este nepotul unchiului său crimă de lez majestate și pentru asta va fi decapitat și crucificat. Cei care ar trebui să acționeze întorc ochii în altă parte. ONU lasă Arabia Saudită să aibă responsabilități la Consiliul Drepturilor Omului și Statele Unite sau Franța își discută privilegiul de a fi cel mai bun prieten al Arabiei Saudite. Um, Ali Mohamed nu trebuie să moară, uh, nu trebuie să um, tăcem. Uniunea Europeană trebuie să acționeze și să ceară ca Ali Shrai să fie grațiați. Mulțumesc! Mulțumesc. Este Duran? Are cuvântul acum domnul Duran. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Un tânăr riscă să fie condamnat din două motive, cinism și indiferență cinismul unei dictaturi sângeroase care își permite să semneze convenții internaționale privind drepturile omului și privind drepturile copilului, iar indiferența în numele banului rege lasă niște democrații de talie să se uite în altă parte, numai de dragul petrolului și al vânzărilor de arme. Haideți să nu lăsăm Europa să facă așa ceva. Europa nu e doar o piață. Înainte de toate, Europa e bazată pe valori. Și să nu lăsăm aceste valori să fie sacrificate și decapitate pe altarul unei dictaturi sângeroase. Uniunea Europeană și Parlamentul trebuie să spună sus și tare Arabiei Saudite că nu se torturează un copil, nu se condamnă la moarte. Și da, trebuie să cerem grațierea și mai mult de atât trebuie să cerem Arabiei Saudite să creeze o comisie de anchetă împotriva torturii și să facem în așa fel ca libertățile individuale și drepturile omului să fie respectate în această țară. Mulțumesc, stimate coleg. Are cuvântul domnul Pospiș. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mă alătur antevorbitorilor care au condamnat uh, pregătirile executării barbare ale acestui tânăr. Nici nu mai putem uh, vorbi despre o pedepsă, pentru că în secolul 21 nu mai putem accepta o pedepsă prin decapitare urmată de uh, crucificare. Și toate acestea doar pentru că o persoană și-a exprimat uh, părerea, opiniile politice, pentru că este un uh, șiit și pentru că unchiul persoanei respective este un dizident uh, cunoscut al regimului din Arabia Audită. Nu putem închide ochii în fața acestei situații, pentru că, din păcate, Numărul exe- execuțiilor a crescut în acest an, au fost deja executate 132 de persoane, sunt uh, executați copii și femei fără a se fi bucurat de un proces uh, corect. Arabia Saudită se află acum pe locul 3 în lume din punctul de vedere al execuțiilor și trebuie să condamnăm această situație. Mulțumesc, doamna Gomez. Ali Mohamed al-Nimr a mort por decapitação Cazul uh, a doi tineri șiiți, mai ales cazul lui Ali Muhammad al Nimr, condamnat la moarte și la crucificare, um, reprezintă um, o pedeapsă crudă, medievală, împotriva unui apărător al drepturilor omului, în urma unui proces care nu respectă deloc normele internaționale. Doamna înalt reprezentant, doamna Mogherini și statele membre trebuie să-și, să condamne public această pedeapsă și trebuie să facă presiuni la toate nivelurile asupra autorităților Arabiei Saudite pentru a pune capăt acestor barbarii. Acest caz este doar un exemplu. Cazul lui Raif Balawi este un alt exemplu similar. Statele Uniunii Europene trebuie să-și reevalueze relațiile, relațiile cu Arabia Saudită, să nu mai închidă ochii. Trebuie să-și reevalueze relațiile în toate domeniile, domeniul energiei, în relațiile comerciale, E adevărat că Arabia Saudită uh, cumpără de la noi arme și ne vinde petrol, dar dacă continuăm astfel, suntem complici acestor activități. Mulțumesc. Și are cuvântul acum domnul Demesmacher. Mulțumesc. Un tânăr de 17 ani a fost arestat, torturat și condamnat la decapitare urmată de crucificare. Astfel de practici nu le-aș asocia cu o țară care este președinta Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, ci mai degrabă cu Daesh. Din anii 70, saudiții au investit zeci de miliarde de, pet, de petrodolari pentru a eradica islamul, pentru a susține islamul, mă scuzați, și uh, vahabismul din uh, Arabia Saudită duce la condamnarea Uh, șiiților. Este o societate antipluralistică și care încalcă drepturile femeilor, printre altele. Acest parlament a fost totdeauna foarte dur față de încălcările drepturilor omului din Arabia Saudită, dar cred că sunt șefi de state și de guverne prieteni cu saudiții care se vând ieftin pentru petrodolarii saudiți și semnează astfel condamnarea la moarte a lui Ali Mohamed al Nimr. Vă rog să îl eliberați. Domnul Telicca. Doamna președinte, domnule comisar, s-a spus deja că Arabia Saudită este o țară cu un rol important în Orientul Mijlocit și cred că împărtășim obiectivele legate de procesul de pace și uh, este nevoie să lucrăm împreună pe marginea mai multor uh, puncte. În același timp, uh, tradiția legată de respectarea drepturilor omului. Este una tragică în Arabia Saudită și mă întristează faptul că se adaugă un caz acestei tradiții triste. triste. Domnul Hollande, în numele unei țări cu lungi uh, relații cu Arabia Saudită, a făcut o declarație importantă, însă Până acum lipsește o poziție luată de doamna Mogherini. Cred că suntem cu toții de acord că ne dorim ca doamna Mogherini să aibă o poziție puternică și suntem cu toții de acord că dacă această tendință tragică va continua, Uniunea Europeană trebuie să adopte o poziție mai puternică față de valorile noastre comune. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Leirac. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca și ceilalți colegi, cred că nu trebuie să ne mulțumim doar cu proteste formale. Toate organizațiile europene trebuie să facă tot ce le stă în putere pentru a împiedica decapitarea și apoi crucificarea a tânărului Ali al Nimr. Um, Pedepsele cu moartea au fost cu sutele în ultimii ani în Arabia Saudită. Arabia Saudită practică barbarii dintr-o altă epocă. Nimic nu justifică tăcerea uh, Um, trebuie să ne facem auziți și să acționăm, inclusiv să punem sub semnul întrebării anumite acorduri comerciale, anumite tipuri de cooperare, pentru că viața umană e mai importantă decât orice. Și sprijinind această țară în Consiliul Drepturilor Omului de la ONU, devenim complici. Trebuie să cerem menținerea în viață a lui Alid Moamir al Nibr și um, altor persoane condamnate. Valenciano, képviselő. Mulțumesc, acum dau cuvântul doamnei Valenciano. Arabia Saudi. Ba... Mulțumesc. Arabia Saudită va decapita un tânăr care a uh, comis o infracțiune la 17 ani. Arabia Saudită a decapitat 130 de persoane recent. Aceasta este uh, soarta teribilă pe care o va suferi și Ali dacă nu cerem sus și tare să fie eliberat. Acest parlament va continua să protesteze pe lângă guvernul saudit și să arate că legile și acțiunile acestuia sunt uh, inumane. Am adoptat o rezoluție de urgență în legătură cu cazul uh, unui uh, alt prizonier. Cerem eliberarea lui în continuare și astăzi Parlamentul cere eliberarea lui Ali al-Nimr. Nu trebuie să ne vindem guvernului saudit. Guvernul saudit trebuie să știe că nu îi vom permite să decapiteze în continuare tineri inocenți care nu au altă vină decât că luptă pentru libertate. Vă mulțumesc. Aici se încheie această rundă de vorbitori. Nu avem pe nimeni la procedura intervențiilor spontane. Dau cuvântul domnului Stilianides. Vă mulțumesc, doamna președintă. Dragi colegi, stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc pentru că ați spus pe ordinea de zi cazul domnului Ali Mohamed al-Nimr. După cum știm cu toții, Arabia Saudită este un, un partener important al Uniunii Europene în același timp, ne îngrijorează sentința capitală pronunțată în cazul Ali, lui Ali al Nimr de la începutul acestui an. Domnul Ali al Nimr a fost un uh, copil în momentul în care a fost arestat în anul 2012, fiind acuzat că a făcut parte dintr-un grup care a atacat forțele de ordine cu ocazia unei demonstrații din, uh, provi- din, dintr-o provincie de est Arabiei Saudită. Avem îngrijorări majore legate de cazul său, său și de respectarea drepturilor omului în Arabia Saudită. Avem îngrijorări față de sentința pronunțată, de natura uh, acestei uh, sentințe. În plus, această sentință pare să fie în mod explicit disproporționată. Drept urmare, am discutat cu autoritățile saudite în strânsă legătură cu delegația noastră din Arabia Saudită, care i-am cerut să transmită autorităților saudite părerea noastră puternică că această sentință este disproporționată și că metodele propuse de execuție sunt degradante. Și desigur, cu această ocazie putem am reiterat uh, din nou poziția Uniunii Europene în legătură cu uh, pedepsa cu moartea și ne-am exprimat îngrijorarea față de sporirea executărilor în Arabia Saudită și necesitatea de a respecta standardele umanitare când vine vorba mai ales a executării uh, minorilor și ne dorim o intensificare a dialogului privind drepturile omului în, Arabia Saudită. Rata execuțiilor în uh, Arabia Saudită s-a accelerat și, în mod evident, vom cere în continuare partenerilor noștri din Arabia Saudită să suspende această sentință și să revizească sentința judecătorească și aș dori să vă asigur că vom uh, monitoriza în continuare cazul uh, domnului Ali al-Nimr și să exprimăm îngrijorările Uniunii Europene prin canalele oficiale adecvate. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru aceste, aceste remarci uh, finale. Îmi cer scuză pentru zgomotul din sală, însă suntem în număr de 751 Însă cu toate acestea, mie mi se pare că este prea mult zgomot în sală și îmi cer scuze în fața dumneavoastră. Dragi colegi, vă rog să luați uh, loc și cei care intrați în sală, dacă se poate, vă rog să, să faceți în liniște. Au fost depuse opt moțiuni într-o rezoluție. Am încheiat această dezbatere și votul va avea loc după această dezbatere. Vom avea o pauză foarte scurtă, după care vom începe votul. Dragi colegi, vreau să vă rog pe toți să luați loc ca să putem începe voturile. Trecem la voturi, dar înainte de asta, colega noastră dorește să um, facă o moțiune de procedură. Un um punct. Doamna Zuber. Frente a... Mulțumesc. Am un punct de procedură în temeiul articolului 130 Limitarea numărului maxim de întrebări cu solicitare de răspuns în scris uh, este o aberație care limitează libertatea deputaților de a-și face munca politică. Trebuie să justificăm faptul că acest subiect este urgent, este pur și simplu aberant. Ieri am primit un răspuns de la serviciile Parlamentului prin care mi se respingea una dintre întrebări pentru că nu era urgentă nu se considera că e urgent să punem uh, întrebări Comisiei Europene referitoare la uh, situația refugiaților. Cum pot niște birocrați să decidă dacă e urgentă sau nu e urgentă o întrebare pe care un deputat o consideră urgentă? Serviciile Parlamentului trebuie să îi ajute pe eurodeputați în munca lor. Mi se pare că, de fapt, acum încearcă să ne împiedice să muncim. Stimată colegă Zuber, vă mulțumesc pentru intervenție. Doresc să vă informez că nu a fost acțiunea unor birocrați, ci uh, a plenului Parlamentului. Aici s-a decis în ultima perioadă să se limiteze numărul de întrebări scrise. Este un fapt, nu e vorba de birocrați, ci de decizia plenarei. Trecem acum la vot, dar înainte de toate, trebuie să vă spun că procesul verbal al sesiunii de ieri și textele adoptate sunt disponibile. Aveți comentarii? Nu.